Voilà, merci pour vos interventions et donc, euh, comme il se doit, l'ordre du jour. Euh, Vă mulțumesc. Trecem acum la o altă dezbatere de ordin mai tehnic care privește subsidiaritatea. Și pentru a începe această discuție, îi voi da, uh, în primul rând, cuvântul domnului Mario Borghezio, 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Poziția grupului pe care le reprezent e foarte limpede. Cerem, prin această întrebare orală adresată Comisiei, să conteste sentința Curții de la Strasburg, care, subliniez, nu este o instituție a Uniunii Europene, împotriva prezenței crucifixului în sălile de clasă. Această decizie uh, pentru noi este o violare inacceptabilă a principiului subsidiarității care stă la baza Uniunii Europene și este o garanție a drepturilor popoarelor și statelor membre. Nu ar fi de închipuit o Uniune Europeană, cum o concepem și o susținem noi, fără sprijinul fundamental al acestui principiu. Aș pleca de la o considerație de ordin general. Sigur că să plecăm de la fondul acestei sentințe. Pentru a elimina un lucru care exista nu e niciodată un act de democrație, cum s-a susținut, ci un act de poliție împotriva gândirii, un act antidemocratic. Dacă pe peretele unei clase e un crucifix și el este smuls, nu devine un perete laic, ci un perete gol acolo unde golul este ales drept simbol confesional. O operație educativă care ar putea fi un simbol al sinuciderii spirituale a Europei. Este dus până la ultimele sale consecințe un principiu și Uh, ar trebui ca fiecare cetățean să fie obligat să trăiască într-un spațiu conform cu credințele sale. Nu acest lucru înseamnă libertate religioasă. În felul acesta uh, ne aflăm în fața unui drept negativ dreptul de a fi im de obligația de a avea comportamente religioase. Trebuie să ne gândim bine, nu vorbim despre ceva imprecis când vorbim despre libertatea religiei. Ne aflăm pe cu totul alt plan. Expunerea unui crucifix nu este ă, în cultura noastră numai ceva legat de credințe, ceva mult mai important, cu semnificații universale. Simbolul crucii are uh, un mesaj universal de pace, de fraternitate, cum uh, ne-a învățat uh, un metafizician, cum ar fi René Guénon, ca să dăm un singur nume. Marii maestri ai culturii tradiționale au clarificat această valoare, dar la fel de limpede este că ne aflăm prin această sentință în uh, fața unei tentative de a merge spre o uniformizare a gândirii este un lucru care contrazice adevăratul spirit al Uniunii Europene și acest lucru este incredibil. Există aproape intenția de a îndepărta aceste popoare de la simboluri și valori care reprezintă spiritualitate, dincolo de faptele istorice Uh, care se leagă de o, o anume confesiune religioasă. E vorba de un simbol universal. Euro, Uniunea Europeană trebuie să salgarteze dreptul popoarelor de a-și utiliza simbolurile, începând cu cel al crucii. Trebuie să aibă curaj Europa să ia pe aceste teme fundamentale o atitudine meta-istorică, să-și recupereze rolul de leagăn spiritual, să restituie popoarelor europene dreptul de a-și venera simbolurile identitare conform unor principii cardinale ale arhitecturii Uniunii Europene, principiul subsidiarității. Pe acest aspect se axează întreaga chestiune principiul subsidiarității este fundamental și o să închei. Trebuie să reflectăm și să dezbatem o chestiune importantă. Ce înseamnă libertate religioasă? Iar eu afirm că uh, decizia curții de la uh, Strasburg calcă în picioare libertatea religioasă. ni se cere să renunțăm Doamna președinte, am înțeles, cred, sensul, uh, vă mulțumesc. Dau uh, cuvântul domnului Antonio Cancean. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, domnule comisar, dragi colegi, pe 3 noiembrie anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a aprobat Eh, recursul unei eh, cetățene italiano-finlandeze care a cerut îndepărtarea crucifixului din sălile de crase. În trecut, procese analoge au avut loc în mai multe țări europene și uh, există o, o hotărâre în care spune că Consiliul de Stat European a precizat în 2006 că simbolul acestui crucifix este mai larg cultural, nu numai religios. Prin întrebarea noastră am dorit să punem în evidență aspectul cel mai laic al acestui proces, recurgând la o provocare, și anume că pasul următor ar fi să ducem în fața curții de la Strasburg întrebarea până la ce punct simbolurile credinței catolice uh, precum și reprezentările mm, artistice, până și steagul Uniunii Europene uh, se uh, face referință la iconografia creștină. Curtea încearcă să ne impună de sus un model de laicitate uh, care nu este recunoscut, care ne poate duce la nihilism. Acest perete gol de care vorbea colegul meu. Sentința pune în discuție valorile noastre de egalitate, libertate, pace și conviețuire pașnică. De aceea este un atentat la libertate și la egalitatea în drepturi. Instituțiile comunitare trebuie să fie apărătoare ale acestor libertăți și expunerea unor simboluri în care poporul se recunoaște este o manifestare respectare a libertății de gândire. Mâine vom acorda premiul Saharov, recunoscut ca atare de organizațiile fondate pe principii democratice. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Mario Moro. Două minute. Nu, mai întâi, comisarul, vă cer scuze. Domnul comisar, mai întâi. Contant de... Mulțumesc, doamnă președinte. M-ar fi bucurat să-l aud pe Domnul Mauro însă va putea să ia cuvântul după mine. Eu sunt obligat să respect anumite reguli juridice. Bineînțeles că Comisia respectă libertatea de gândire, de conștiință, de religie, după cum prevede articolul 9 a Convenției Europene a Drepturilor Omului și uh, Cartea Drepturilor Fundamentale a Drepturilor Omului în uh, capitolul 10. Însă în Aici este vorba de aplicarea legislației comunitare. Ori, în Uniunea Europeană, legile, legile naționale în ceea ce privește simbolurile religioase în uh, clădirile publice țin de ordinea juridică internă. Principiul subsidiarității se aplică în Uniunea Europeană. Este adevărat că acest principiu al subsidiarității nu se aplică la executarea unei sentințe a Curții Europene a Drepturilor Omului, care se ocupă cu respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Este adevărat că punerea în execuție a acestor decizii este de competența Consiliului Europei. Este de asemenea adevărat că executarea deciziilor curților, Curții Europene a Drepturilor Omului este obligatorie pentru toate statele care sunt semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului și, conform articolului 43 al Convenției, aceste state, într-un termen de trei luni, pot să ceară o rejudecare a cauzei. Conform informațiilor din presă, statul italian a, a folosit acest drept de apel deci, este vorba de drept, legislația Uniunii Europene și ne aflăm acum aici în fața uh, unei decizii a statelor membre. Bineînțeles că nu pot să răspund la această întrebare în locul Consiliului Europei și în locul Curții Europene a Drepturilor Omului, care au emis o decizie care înțeleg că poate pune probleme în Parlamentul European. Iată ce pot să spun după ce i-am ascultat cu mare atenție pe uh, cei care au intervenit și îi voi asculta și pe cei care vor mai interveni. Are cuvântul acum domnul Mauro, spune președinte. Te Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru claritatea acestei judecăți care uh, într-adevăr, lasă la competența statelor membre această problemă. Cel care vă vorbește este convins ca puțini oameni de laicitatea și instituțiilor noastre și că religia nu este o soluție pentru o problemă politică și în același timp că nu putem găsi o soluție la probleme politice făcând un război împotriva religiei. De aceea mă voi explica prima printr-un paradox. Ce s-ar întâmpla dacă am aplica sentința de la Strasburg? Dacă am aplica, deci, uh, acea sentință care ne impune să scoatem crucifixele din scolile uh, uh, italiene și din toate locurile publice. Ce să facem cu acestea care este steagul Suediei, dar cu acesta care este al Finlandei? Uh, dar uh, cu steagul Slovaciei, dar cu uh, steagul Maltei și al Danemarcei, cu steagul Greciei, cu uh, steagul Regatului Unit, care conține numai puțin de trei cruci. Dragi prieteni, motivul pentru care pe aceste steaguri se află cruci nu este alt dreapta decât uh, rațiunea în care a pus crucifixul pe pereții claselor din Italia. Nu este religioasă, ci ține de cultură și de tradiție. Să lăsăm, deci, statele membre să evalueze de la caz la caz cum să adopte soluții potrivite cu poporul respectiv, cu respectarea libertății religioase și a laicității instituțiilor. Acesta este singurul lucru pe care îl cerem și cerem acest lucru pentru că mai înainte de orice trebuie respectată nu jurisprudența abstractă, ci uh, dorințele oamenilor. Mulțumim. Are cuvântul uh, domnul Juan Fernando López. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de membru al Parlamentului European, sunt sigur că, la fel ca și mulți uh, cetățeni ai Uniunii Europene, mi se pare că această discuție este lipsită de obiect. Vorbim despre o decizie a Curții Europene de Drepturilor Omului. Nu este o instituție a Uniunii Europene. Este o instituție care, cu care noi cooperăm și colaborăm. Desigur, în calitate de stat de drept, recunoaștem această instituție. Însă este vorba în același timp de o sentință. Nu este vorba de o sentință dintr-o curte de judecată, nu este de, vorba despre ceva ce a fost dezbătut în, în acest for. Nu putem pune sub semnul întrebării ceea ce a decis o instanță. În plus, și uh, instanța a, a venit în întâmpinarea libertății religioase. Uh, Uh, libertatea religioasă face parte din uh, legislația constituțională a fiecărui stat membru și este cuprinsă și în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Se asigură prin acestea uh, protecția drepturilor religioase. Este ceva ceea ce are efect asupra culturii europene de aproximativ 60 de ani. Dar este important să ne amintim de faptul că nicio sentință a acestei uh, Curți Europene a Drepturilor Omului nu va aduce la schimbarea legislației în statele membre. Pentru că um, două în anumit, de o sentință care arată că în anumite situații trebuie să se întâmple următorul lucru. Dar asta nu înseamnă că trebuie uh, neapărat să existe modificări legislative. Nu există niciun motiv pentru vreun stat membru să uh, se agite foarte tare, pentru că nimeni nu trebuie să își schimbe legislația din cauza acestei sentințe. Același lucru este valabil și pentru Italia, dar și pentru celelalte state membre. Iar apoi, în ceea ce privește subsidiaritatea, da, subsidiaritatea este un principiu european care nu este valabil în acest caz pentru că nu are de-a face cu aplicarea regulamentelor și prevederilor europene. Principiul subsidiarității spune că se intervine numai acolo când este unde este necesar, dar nu că se intervine în situații care nu ne privesc în niciun caz. Discuția este oarecum legitimă, dar este inutilă pentru simplul fapt că nu trebuie să se întâmple nimic. Această sentință nu va avea efect pentru că nu este vorba de o instituție europeană. Thank you, Chair. Doamna Sofie Intveld, vă mulțumesc, domnule, domnule președinte. Titlul Uh, aceste dezbateri include cuvântul subsidiaritate, însă nu mi se pare corect. Subsidiaritatea înseamnă că iei deciziile la nivelul cel mai apropiat de cetățean. Și acel nivel este cetățeanul, individul. Și ceea ce spuneți dumneavoastră în rezoluția dumneavoastră este că drepturile unui stat național sunt mai presus de drepturile cetățenilor individuali. Și aici, în Parlament, trebuie să protejăm drepturile cetățenilor și nu drepturile statelor. În al doilea rând, dacă considerăm că nu este vorba de o problemă europeană, atunci de ce uh, sunt incluse aceste probleme în criteriile de la Copenhaga? De ce cerem statelor uh, candidate să respecte separarea între uh, biserică și stat, atunci când nu cerem acest lucru statelor membre? Dacă spuneți că uh, Curtea Europeană nu este competentă, în, mă întreb de ce suntem competenți să discutăm forma uh, castraveților, dar nu opțiunile cetățenilor noștri. În ceea ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului și sentința Tribunalului, uh, suntem acum la două săptămâni după intrarea în vigoare a statului de la Lisabona, ceea ce cere ca uh, Uniunea Europeană să adere la Convenția Drepturilor Omului. Nu cumva este ilogic să refuzăm să acceptăm autoritatea curții de la Strasburg. Acest lucru nu poate fi explicat cetățenilor. În, după cum a spus domnul Lopez, politicienii nu trebuie să intervină în sentințele judecătorești. Poate că ne plac aceste decizii sau nu, dar nu trebuie să uh, încercăm să le influențăm. Grupul liberalilor uh, susține o Europa pentru toți cetățenii. ALDE crede într-o Europa diversității unde fiecare uh, are dreptul la propria religie și chiar la libertatea de religie. Și închei aici, statele și nu tribunalele trebuie să asigure un mediu unde toate, unde toți cetățenii pot să um, trăiască conform conștiinței lor și trebuie să fie protejați. Este grav dacă acești cetățeni trebuie să meargă la tribunal pentru a se apăra de stat. Stimați colegi, respingeți rezoluția PPE și ECR. Vă mulțumesc. Acum iau, dau cuvântul domnului Mirostav, Mirostav Piotrowski, un minut. Państwo, zważywszy na historyczny fakt, że ojcami założycielami Unii Europejskiej byli chrześcijańscy demokraci. Faptul istoric conform căruia Adenauer, Schumann, Monet, creștin, democrație, s-au bazat pe simboluri și valori creștine drapelul din spatele dumneavoastră, doamnă președinte, care a fost adoptat de Uniunea Europeană, face trimitere la cele 12 stele care formează coroana fecioarei. Trebuie să ne întrebăm dacă mai este actuală filozofia părinților fondatori în condițiile acestei deciziuni, decizii scandaloase a Curții Drepturilor Omului, trebuie să spunem că niciun judecător desemnat de oamenii politici nu poate cere negarea crucifixului. Adoptând această decizie, ne batem joc de valorile creștine. Domnule comisar, nu credeți că este un atentat împotriva valorilor creștine? tine și că asta va duce la o catastrofă în Europa, nu ar trebui oare să vorbim despre importanța valorilor creștine în Europa. Are acum cuvântul domnul Manfred Ferber, două minute. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru faptul că putem avea această dezbatere. Colegul Aguilar a spus că nu ar că ar fi inutilă, dar eu mă bucur că avem această dezbatere pentru că toți cetățenii Uniunii Europene sunt afectați de această sentință. Relația între stat și biserică a fost întotdeauna controversată în această regiune și este corect faptul că Uniunea Europeană a decis că trebuie să existe o separație între biserică și stat. Însă, doamnelor și domnilor, avem modele diferite. În Franța avem un laicism foarte clar, în Marea Britanie regina este cea mai înaltă reprezentantă a bisericii. Avem modele câte poate de diferite cu privire la această relație între biserică și stat. Și cred că de aceea trebuie să Uh, invocăm aici principiul subsidiarității pentru că fiecare stat să poate decide pentru sine. Dar eu doresc să vorbesc despre aspectele fundamentale. Valorile europene fundamentale, subsidiari solidaritate, subsidiaritate, uh, libertate, e bine, ele sunt de negândit în, uh, fără, uh, in, fără influența iudeocreștină. De ce nu există aceste, uh, aceste valori fundamentale în China, de exemplu? Pentru că ele pentru că nu a existat această influență iudeocreștină. Suntem foarte mândri pe libertatea religioasă de care ne, bucur, ne bucurăm. Este, dar, pe de altă parte, iată, cineva poate să decidă să fie ateu dreptul său, dar oamenii pot decide să fie credincioși. În regiunea mea, 80% dintre cetățeni sunt uh, catolici, așa cum se cere uh, din partea catolicilor să fie a tolera, toleranți față de atei, la fel trebuie să se ceară și celorlalți să fie toleranți față de catolici, astfel încât ei să-și poată manifesta și trăi credința. Și asta este uh, poate fi justificat în mod legitim prin libertatea religioasă. Cine solicită toleranță trebuie să o și ofere față de cei care uh, doresc să-și manifeste crești, uh, credința. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Senisin. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg a spus pe drept că crucifixurile din școli încalcă libertatea religioasă a elevilor și a părinților. Judecătorii au decis că crucifixul contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului, deci decizia este foarte clară și ușor de înțeles. De ce uh, este uh, de ce duce la agresiuni din partea politicienilor de dreapta și Uh, oamenilor bisericii. Iar aceștia pretind explicații de la comisie, însă nu așa trebuie procedat. Instituțiile europene nu au nimic de a face uh, și nu trebuie să-și dea avizul în legătură cu aceste decizii. Tribunalul este un organ al Consiliului Europei și nu o instituție europeană decizia cu privire la aceste crucifixuri nu contravine subsidiarității, din contră, aceasta permite să se respecte legea în acele state care uită că separarea între biserică și stat trebuie să uh, țină și de neutralitatea credințelor și de libertatea de conștiință. Este vorba aici de drepturile fundamentale tale ale cetățenilor care se confruntă cu uh, clericizarea vieții sociale în unele state. Pentru că cetățenii nu își pot, din alte state membre nu își pot a, apăra drepturile în fața tribunalelor. Aceste identități sunt conforme unor state membre. Se vorbește aici doar de mici spații publice care sunt școlile. Nimeni nu spune că trebuie să eliminăm crucifixul din școli sau chiar de pe drapeluri sau crucile de pe drapel, după cum a spus s-a spus aici. Nimeni nu atacă aici biserica, ci se apără drepturile cetățenilor. Și eh, clericizarea galopantă încalcă libertatea de decizie. Nu pot să îmi imaginez că Comisia sau Parlamentul va putea să împiedice concetățenii mei să își apere drepturile în fața Tribunalului de la Strasburg. Acest lucru ne-ar face ridicol și vă avertizez că acest act va avea, va avea consecințe. Are cuvântul acum domnul Casini, două minute. Președinte. Domnule președinte, hotărârea Curții Europene a tulburat nu numai pe credincios, ci pe toți cei care de secole văd în crucifix un semn de speranță, o mângâiere împotriva spaimei și a durerii. Sperăm că această decizie să fie modificată pentru că nu este rațională. Ar trebui să eliminăm și numele Crucii Roșii, să eliminăm crucifixele care domină de pe înălțimile munților uh, orașe, uh, cum s-a amintit aici, uh, va fi eliminată regina Angliei pentru că este și capul bisericii anglicane. Toate acestea prezintă aspecte sociale și politice, drepturile omului. Sunt oare drepturile indivizilor izolați sau drepturi ale popoarelor? Nu mai contează tradiția, istoria, arta care au uh, marcat timp de secole identitatea unui uh, popor, pe bună dreptate s-a evocat raportul dintre subsidiaritate și drepturile umane. Aceste drepturi care sunt universale și indiscutabile pot fi interpretate uh, în mod diferit, pot exista conflicte. De ce să se ia statelor posibilitatea de a uh, rezolva aceste conflicte ele, cu legile lor, conform sensibilității unui anumit popor? Această chestiune depășește, deci, chestiunea crucifixului. Curția, Curtea Europeană a recunoscut în alte materii uh, competența Eh, statelor, de pildă, când a fost vorba de eutanasie. Acum, tratatul eh, de la eh, Lisabona ne obligă să respectăm aceste hotărâri și merită acest lucru o reflecție nouă. Ar fi grav ca o putere națională care exp- exprimă puterea unei minorități să devină represivă și deci să contravină libertăților. De aceea eu sper că, rezo- că rezoluția Partidului Popular va fi votată în mare măsură. Vă mulțumesc, domnule Cazini, dau cuvântul acum, conform procedurii Catch the Eye, celor care au cerut cuvântul, domnul Micolaici. Pour une minute. dejiny európy jej jednotlivých štátov a teda aj európskej únie sú či chceme či Uniunea Europeană este legată de creștinism, fie că vă place sau nu. Chiar și Constituția Uniunii Europene, în preambulul său, face referire, printre altele, la uh, moștenirea, la patrimoniul creștin. Uh, al Uniunii Europene. Drepturile omului sunt uh, garantate de Convenția pentru protecția drepturilor omului și de Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Acestea provin din uh, tradiții constituționale comune în statele membre, vechi de secole întregi. De aceea, cred că Uniunea Europeană trebuie să um, respecte uh, tradițiile naționale și trebuie să ajute statele membre care își apără patrimoniul creștin și simbolurile creștine. În concluzie, dați-mi voie să spun că nici prevederile cartei și nici cele ale convenției nu extind puterile Uniunii Europene. Da. Señora presidenta, empiezo pidiendo prestadas algunas. Vă mulțumesc, doamna președinte. voi spune că crucifixul nu este ceva care trebuie impus, este ceva care confirmă anumite valori milenare. Nu putem să negăm valorile care au creat, au dus la drepturile omului. Democrația se bazează pe demnitate și respect și trebuie să facilităm acest și să nu le limităm sau să nu existe vreo impunere. Bineînțeles, trebuie să respectăm principiul, principiul subsidiarității și trebuie să respectăm de asemenea libertatea de gândire și de religie. Opțiunea unui stat membru de a arăta aceste simboluri în public, simboluri care fac parte din tradiție, nu poate să fie subminat și libertatea este o valoare esențială a societății noastre, un pilon pe care se bazează libertatea și justiția noastră. Astfel, se, nu trebuie să subminăm uh, această bază a Uniunii Europene. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ και εγώ πως το δικαστήριο κρίνει λάθος με το να Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că s-a făcut o greșeală la Curtea Europeană a Drepturilor Omului când s-a spus că nu se pot afișa um, crucifixuri în clase. Aspect, uh, problema este una socială mai degrabă decât una legală. Cred că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Um, afișarea simbolurilor religioase face parte din tradiția statelor. Uh, face parte chiar și din uh, steagul nostru. În Grecia avem cruci în școli, nu, numai, nu pentru că vrem să impunem um, crucifixul elevilor noștri, ci pentru că dorim să le arătăm că face parte din istoria noastră. Să nu uităm că am fost oprimați de către musulmani timp de 400 de ani. Vă mulțumesc, doamna Zaborska. Pani predsednička, pan comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, Aș dori să comentez asupra trei puncte. Astăzi seară, în ajun de Crăciun, la sfârșit de an, într-o zi de marți, la 60 de ani de la crearea Uniunii Europene, discutăm un pilon al acestei uh, uniuni, subsidiaritate și domnul Borghezio uh, Eh, se referă la o hotărâre a Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg care a constatat eh, o violare a Convenției Uniunii Europene. Asta a ridicat, a creat multe îngrijorări. Parlamentul uh, slovac a aprobat o rezoluție conform cărea această decizie intră în conflict cu istoria noastră și cu cutumele noastre. Uh, deci nu mă simt prea bine că trebuie să votăm acest lucru și regret că nu uh, am reușit să rezolvăm acest lucru. Vă mulțumesc. Uh, dacă ar trebui să privim la faptul că ne aflăm uh, doar câțiva în această sală în momentul acesta care vorbim despre crucifix, să ținând seama că pentru a vorbi despre crucifix trebuie să ne referim la chestiunea subsidiarității. Nu putem să nu tragem concluzia că ne aflăm într-o Europa care se rușinează de adevărul istoric al Uh, propriilor sale rădăcini iudaico-creștine, de adevărul istoric al creștinismului, care, cum a spus Goethe, este limba comună a Europei. În sânul Parlamentului European sunt 24 de limbi oficiale care atestă că nimic nu ține Europa Unită în afară de creștinism. Aș dori să-l întreb pe domnul comisar Baro de ce după ce în Elveția un referendum popular a decretat uh, opoziția față de minarete, Comisia Europeană și Uniunea Europeană, Națiunile Unite, Liga Araba, Organizația pentru Conferința Islamică s-au mobilitat cu toții pentru a condamna acest uh, rezultat al unui referendum, chiar dacă Elveția nu face parte din Europa Europeană. Eh, din Uniunea Europeană, iar astăzi luați o atitudine neutră față de o chestiune care privește însăși eh, rădăcinile noastre și identitatea noastră. Mulțumesc domnului Alam, domnul Șogor. Köszönöm szépen, elnök asszony, <clears throat> protestáns lelkészként. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cei care sunt de religie protestantă și nu uh, au crucifix, ci alte simboluri religioase, e bine, pentru aceștia trebuie să spun următorul lucru. Eu vin dintr-o, dintr-o regiune în care 99% din cetățeni sunt catolici, copiii mei merg cu copii catolici la școală. Pe noi nu ne deranjează crucea, crucifixul. Uh, Trebuie să facem o diferență aici între diferite, cruci, diferite simboluri. Pe mine nu mă deranjează acest lucru, nimeni nu se simte deranjat de către cruce pentru că ar vedea un simbol al Inchiziției. În statele în care se afișează crucifixul, pentru că este o tradiție uh, a țării respective sau pentru că sunt uh, școli ale unor um, um, biserici, acest lucru nu deranjează pe nimeni, dar nu cred că asta este ceea ce trebuie noi să dezbatem. Trebuie să vedem cum ieșim din criza economică. Trebuie să vedem de ce Uh, s-a ajuns la această inițiativă de a contesta crucifixul. Aș dori însă să subliniez faptul că eu nu am nimic împotriva afișarea, afișării crucifixului. Eu trăiesc cu aceste simboluri și trebuie să avem astfel de condiții peste tot, astfel încât să nu trebuiască să vorbim despre astfel de teme. Doamna Dot, pentru un minut, vă rog. In recent years we have witnessed an În ultimii ani am fost martorii unei campanii de reprimare a exprimării religioase. Uh, asistentele medicale uh, au fost uh, reprimate legile pentru egalitate nu i-au protejat pe creștini. Din contră, un amendament la legea egalității pentru a proteja bisericile a fost uh, respinsă în Camera Comunelor cu câteva săptămâni în urmă. Comisia, în avizul său recent, spune că Regatul Unit trebuie să uh, reducă Uh, clauza pentru respectarea libertăților religioase în legislația de uh, muncă. Eu spun că cei care uh, sunt credincioși trebuie să fie protejați și nu pedepsiți de către lege. Vă mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul domnului Baro pentru a termina această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Țara pe care o cunosc cel mai bine a cunoscut înfruntări dure pe această temă și aș dori pur și simplu, cu titlu personal, să doresc, să urez ca Parlamentul European să, să rămână pe o direcție, pe o linie de toleranță și de respect reciproc. Există familii care doresc să respecte o tradiție creștină, sunt familii care ar dori să o con este Europa, este făcută din această diversitate religioasă și culturală și trebuie să păstrăm măsura într-un dosar de ca acesta. Îmi permit să spun acest lucru, pentru că eu însumi am suferit în țara pe care am, o cunosc cel mai bine, de pe urma anumitor excese. Acestea fiind spuse, trec la o discuție de drept și cinstit să spun, nu văd uh, cum de, se desfășoară aici o această dezbatere când ea ar trebui să aibă loc în Consiliul European și în Parlamentele Naționale. Acolo, după părerea mea, trebuie să aibă loc această dezbatere. Suntem obligați, eu sunt obligat în numele Comisiei să vă spun că, sigur, Comisia este foarte foarte atașată de principiile respectării libertății religioase și că va reacționa uh, împotriva oricărei discriminări uh, a unei persoane din cauza unei anumite regi, dar ea nu poate acționa în afara cadrului legal stabilit de tratate și nu poate uh, ca gardian al tratatelor să intervină în chestiuni care privesc statele membre atunci când nu există o legătură cu uh, uh legislația europeană. Sunt obligat să vă spun acest lucru. Comisia nu poate decât să constate pozițiile diferite care au fost exprimate aici, nu poate uh, într-o chestiune care nu ține de dreptul european să se pronunțe și încă o dată aceste chestiuni țin de dreptul intern al statelor membre. Singurul lucru pe care îl pot spune, această dezbatere este utilă și, bineînțeles, interesantă, dar uh, mi-aș permite să îi îndemn pe protagoniștii acestei dezbateri să păstreze măsura și să permită ca uh, probabil Consiliul Europei și uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europei să dezbată în mod util, la rândul lor, interpretările care se pot da acestor declarații și declarații europene a drepturilor omului. Deocamdată pot spune doar că nu putem, ca gardieni al tratatelor, să intervenim într-o dezbatere care privește, în mod esențial, Consiliul European și Curția, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Îmi cer scuze, dar e cel mai bun răspuns pe care vi-l pot da astăzi seară, cred uh, cât se poate de sincer că aceste probleme uh, astăzi uh, țin de ordinea juridică a fiecărui stat membru. Mulțumesc, domnule comisar. Intervenția dumneavoastră încheie această dezbatere. Și deci viitoarea ședință mâine de la 9 la 13, de la 15